o mai bună transmitere și uh, pune în aplicare a politicilor economice, dar și decizia BCE de a începe programul de uh, relaxare cantitativă. Așteptăm așadar ca aceste mecanisme să meargă mână-mână cu alte măsuri uh, economice la nivelul UE și la nivel național, având în vedere însă în faptul că economia se redresează foarte încet și s-a redresat încet în 2014, este foarte greu să ajungem la o echilibrare bugetară și de aceea este nevoie de acest mix politic și de eforturi pentru a pune în aplicare eforturile, reformele structurale și pentru a putea aplica planul de investiții pentru UE pe care o să-l votăm foarte repede. Considerăm de asemenea că este nevoie de Uniunea Piețelor de Capital, de care sunt de asemenea uh, foarte import, este foarte importantă. Vom discuta și rezoluția și raportul de inițiativă în curând. Cam atâta ca și remarci de introducere, însă acum trebuie să trecem chiar la schimbul de opinii și aș vrea să dau cuvântul domnului Constanțio și după aceea vom avea uh, o sesiune de întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mr. Chairman, uh, I'm honored and pleased to uh, be... Mulțumesc, mă bucur foarte mult să mă aflu din nou la comisia dumneavoastră, deși iată că acum suntem în noul mandat, ca să vă prezint uh, raportul anual al BCE astăzi. Acest raport subliniază încă o dată cât de important este dialogul cu Parlamentul European ca să se asigure responsabilitatea și transparența în privința activităților BCE. Și tocmai pentru că BCE consideră că transparența este un aspect vital al responsabilității și al eficienței, anul acesta am început să publicăm uh, rapo rap rapoarte privind reuniunile noastre de politică monetară. Publicarea raportului anual completează eforturile noastre de a obține o transparență mai mare, descriind acțiunile pe care BCE le-a întreprins în 2014, cu obiectivul de a-și îndeplini mandatul într-un mediu plin de provocări. O acțiune în forță a BCE a fost necesară ca să uh, reacționăm la uh, deficiențele canalelor de transmitere ale politicii monetare și mediului de inflație scăzută. Ă, acțiunea noastră de politică monetară a fost completată de o altă realizare majoră în 2014. Am început pregătirile și operațiunile pentru mecanismul unic de supraveghere. Regimul specific prevăzut de acordul interinstituțional între BCE și Parlamentul European ține cont de nevoia de responsabilitate sporită pentru această nouă misiune a BCE. Astăzi voi ă, prezenta întâi măsurile luate de BCE de când a început anul trecut pentru a-și îndeplini misiunea. După aceea aș dori să discut proiectul privind piețel, Uniunea Piețelor de Capital, care, dacă va fi realizat cu suficientă ambiție, ar putea să uh, descătușeze beneficiile unei integrări financiare mai solide și să amelioreze transmiterea politicii monetare. Din perspectivă de politică monetară, mediul cu care ne-am confruntat în 2014 a fost foarte complex și uh, solicitant. Redresarea moale, care a început în 2013, nu a accelerat așa cum ne așteptam inițial. Pe tot anul, PIB-ul a crescut cu 0,9% în zona euro. Creșterea monetară a rămas redusă și creditul a continuat să se contracteze, să se contracteze deși într-un ritm care a scăzut încetul cu încetul. Standarde de credit stricte combinate cu rate ale dobânzii eh, ridicate într-o mare parte a zonei euro au fost privite ca una din cauzele principale ale eh, încetinelii persistente economice a zonei euro și indirect ca eh, sursă majoră a deflației în curs. Ca reacție la aceste deficiențe în politica, în mecanismul de transmitere a politicii monetare, Consiliul uh, BCE a adoptat un pachet de măsuri între iunie și octombrie. Acest pachet a inclus trei elemente principale. În primul rând, două reduceri ale ratei dobânzii cheie a BCE, care au ajuns la un minim record, în al doilea rând s-au anunțat uh, operațiuni de refinanțare în număr de 8, bine țintite și pe termen lung, și în al treilea rând două programe de achiziții pentru titlurile garantate cu active și, uh, și uh, obligațiuni acoperite. În ciuda contribuțiilor pozitive ale acestor măsuri la relaxarea condițiilor de credit în zona euro, presiunile de inflație nu au dat semne de consolidare. Din potrivă, tendința descendentă a inflației nominale a accelerat spre sfârșitul anului. Deși prețurile la petrol au scăzut considerabil în a doua jumătate a lui 2014 și au contribuit la această evoluție, s-a ajuns la sfârșitul unei tendințe prelungite care adusese deja inflația la niveluri uh, record de scăzute. Pentru a împiedica instalarea unui proces care ar putea uh, să pună în pericol stabilitatea prețurilor, Eurosistemul a decis în 22 ianuarie 2015 să-și extindă programele de achiziții, ca să includă titlurile de valoare din sectorul public. Achizițiile acestui program vor fi continuate până la sfârșitul lui septembrie 2016. Și în orice caz, până când Consiliul de Guvernare, Consiliul Director al BCE, va constata ajustări uh, la inflație care să se apropie de uh, obiectivul de 2% pe termen mediu. Per total, aceste evoluții pozitive au fost transmise în întregul lanț de intermediere din domeniul financiar. S-a ameliorat vizibil transmiterea politicii pozitive monetare a BCE față de economia reală, ceea ce a însemnat că au fost relaxate condițiile de finanțare pentru gospodării și firme și a scăzut semnificativ nivelul ratelor dobânzii și uh, dispersarea acestora în statele din zona euro. Împrumuturile interbancare au scăzut foarte mult din vara lui 2014, de la 40 pentru gospodării și 50 de puncte pentru firme, iar costul nominal al finanțării externe pentru uh, corporațiile nefinanciare pentru zona euro a scăzut și mai mult, aflându-se la 4,1% în februarie. Acest lucru ar trebui să promoveze și să consolideze revigorarea creditelor și a investițiilor. Creditele bancare pentru întreprinderile non-financiare a crescut în ultimele trei luni într-un ritm de 2% pe an față de o rată negativă anul trecut, mai mare de minus 2% în februarie anul trecut, creșterea creditelor pentru uh, firme nefinanciare era de minus 3,2, iar acum avem o creștere pozitivă prima dată de mult timp. O schimbare extinsă a dinamicii împrumuturilor s-a întâmplat în al doilea trimestru al lui 2014, mai ales pentru întreprinderile nefinanciare, corporațiile nefinanciare. Această evaluare este susținută de uh, ancheta din zona euro privind creditele bancare, care a arătat consolidarea uh, cererii de credite din partea gospodăriilor și întreprinderilor și relaxarea standardelor de credit uh, pe parcursul anului. Politicile noastre funcționează și redresarea economică devine sustenabilă. Devine. În conformitate cu proiecțiile noastre, această lacună de output negativ se va încheia până în 2017. Astfel, evoluția inflației și uh, previziunile de inflație vor ajunge la niveluri compatibile cu mandatul nostru, în ciuda efectului prețului la petrol, care um, face ca normalizarea inflației să fie doar într-o fază timpurie. Totuși, politica monetară nu operează de una singură. Alte politici sunt și ele la fel de importante. Din acest motiv, începerea activităților, mecanismul unic de supraveghere și încheierea evaluării cuprinzătoare au fost etape critice pentru a se realiza un proces de transmitere a politicii monetare sănătos. În general, mecanismul unic de supraveghere în cadrul Uniunii Bancare și în, comba în combinație cu mecanismul unic de rezoluție și cu fondul unic de rezoluție vor contribui la uh, întreruperea cercului vicios dintre datorii suverane și bănci. Mai mult, zona euro are nevoie de o strategie coerentă și cuprinzătoare pentru a crea condiții de redresare susținută pe baza investițiilor a creării de locuri de muncă și creșterea productivității. Politicile fiscale ar trebui să susțină creșterea economică și să, se asigur, să asigure sustenabilitatea datoriei. În același timp, reforme structurale trebuie implementate prompt și cu determinare, pentru că întreprinderile și gospodăriile nu trebuie doar să poată, ci să și vrea să investească. Repetăm acest apel pentru că o combinație de politici economice solide și fiscale, are potențialul de a uh, face politica monetară mai eficientă, încurajând actorii economici să profite de condițiile financiare ameliorate și să se sporească astfel investițiile. Politica monetară poate și chiar va uh, înlesni și accelera tranziția către o traiectorie durabilă de creștere, dar nu poate să împingă înainte această traiectorie. Ca să se întâmple acest lucru, este necesar să se aloce resursele financiare așa cum trebuie și să fie folosite în mod productiv. Și în acest sens, agenda Uniunii Piețelor de Capital are o contribuție importantă. Comisia intenționează să pună bazele Uniunii Piețelor de Capital în mandatul actual. Din punctul nostru de vedere, un astfel de proiect, dacă va fi cuprinzător și bine proiectat, ar putea să aducă beneficii semnificative Uniunii Europene. Uniunea piețelor de capital reprezintă un mijloc de a spori integrarea piețelor de capital și de a uh, solidifica această integrare. Piețele de capital integrate pot să consolideze stabilitatea financiară, sporind partajarea privată a riscurilor și astfel facilitând absorbirea șocurilor în Uniunea Europeană. În același timp, piețele de capital funcționale facilitează transmiterea politicii monetare. Integrarea financiară, deci, este uh, prioritară pentru eurosistem. Uniunea piețelor de capital reprezintă o agendă pentru sporirea diversității și dimensiunii piețelor de capital prin dezvoltarea ulterioară a anumitor segmente de piață. Piețe de capital mai aprofundate și mai diverse oferă surse de finanțare alternative. De exemplu, s-ar putea dezvolta instrumente de finanțare care să facă față mai bine nevoilor IMM-urilor, proiectelor de infrastructură sau finanțării pe termen lung. În plus, reducerea dependenței uh, economiei de finanțare bancară ar putea să extindă setul de instrumente disponibile pentru desfășurarea politicii monetare. Dar există un pericol real să nu se identifice explicit condițiile necesare pentru ca Uniunea Piețelor de Capital să-și atingă obiectivele. Să fie clar, Uniunea Piețelor de Capital uh, reală presupune un nivel înalt de integrare financiară prin uh, desăvârșirea pieței unice în acest domeniu. Toți participanții la piață cu caracteristici relevante ar trebui să uh, fie expuși la un set unic de reguli și să aibă acces egal la un set de instrumente sau servicii financiare și să fie tratați egal atunci când sunt activi pe piață. Uniunea europeană a piețelor de capital trebuie să fie susținută printr-un cadru juridic și reglementativ unic care să ofere condiții egale pentru toți participanții și să permită piețelor să se integreze și să se dezvolte, ceea ce are mai multe implicații. În primul rând, obiectivul de a avea o astfel de uniune a piețelor de capital este în sine foarte ambițios. Să sperăm că această Uniune a Piețelor de Capital va da beneficiile așteptate fără să acceptăm perspectiva armonizării reglementative de pline nu este decât o dorință. Dacă ajungem pe jumătate acolo, nu uh, va fi destul. De fapt, o jumătate de Uniunea Piețelor de Capital nu înseamnă o Uniune a Piețelor de Capital. Aceasta a fost una dintre lecțiile crizei, mai ales în ceea ce privește interacțiunea dintre piața unică și un cadru reglementativ și de supraveghere incomplet pentru bănci. Nu avem niciun motiv să ne îndoim că ceea ce e valabil pentru bănci nu ar fi valabil pentru piețele de capital. În al doilea rând, dezvoltarea unui set unic de reguli pentru, piețile, pentru, pentru piețele de capital ar presupune eliminarea barierelor în domeniile politică care sunt relevante dincolo de capital. Aici intră domenii delicate pe plan politic, cum ar fi insolvența, legile privind corporațiile și impozitarea produselor financiare. Acolo unde nu este posibil progresul legislativ la nivel european momentan, avem nevoie de o acțiune determinată și uh, în comun la nivel național pentru a reduce barierele transfrontaliere. În al treilea rând, setul unic de reguli va trebui să fie completat de-a lungul timpului prin, prin implementarea și punerea în aplicare în comun a regulilor, pentru că uh, Uh, interconectarea aprofundată generată de Uniunea Piețelor de Capital sporește riscul de contagiune și, atunci, necesită uh, o supraveghere consolidată și a piețelor și a instituțiilor. Iar Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, joacă un rol de pivot în acest proces și cred că va avea o contribuție cheie la crearea Uniunii Piețelor de Capital. În încheiere, eforturile majore întreprinse de la începutul lui 2014 în ceea ce privește politica monetară și Uniunea Bancară demonstrează că Europa poate să dea rezultate atunci când e nevoie de o acțiune hotărâtă. Dar trebuie să mergem mai departe politici fiscale sănătoase și structurale, la fel la nivel național și etape ulterioare pentru a consolida susținerea instituțională a Uniunii Economice și Monetare, ar permite economiei din zona euro să devină mai rezilientă. În plus, acțiuni și reforme decisive sunt necesare ca să se susțină crearea unei Uniuni a piețelor de capital reale pentru a um, debloca beneficiile de pline ale integrării financiare mai robuste. Aceste evoluții vor juca un rol cheie, pregătind calea către o redresare susținută și o uniune monetară mai puternică, rezilientă și uh, generatoare de stabilitate. Mulțumesc, uh, stimate domnule vicepreședinte, pentru aceste observații foarte interesante. Aș dori să vă spun că ni se pare foarte utilă această prezentare, mai ales ce ați spus despre piețele de capital, despre Uniunea Piețelor de Capital. Eu sunt de acord că dacă dorim realmente această Uniune și beneficiile așteptate, trebuie să acceptăm o armonizare reglementativă de plină. Deci este o remarcă foarte utilă. Și acum uh, îmi cer scuze, dar uh, eu trebuie să merg să pregătesc următorul vot și îi dau cuvântul vicepreședintelui Peter Zimon. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, folosim procedura obișnuită. 5 minute pentru întrebări și răspunsuri. Întâi eh, câte un reprezentant de la fiecare grup, inclusiv neafiliații, și apoi eh, dăm cuvântul celorlalți colegi și începem cu PPE Burkhard Balz. Ai cuvântul, Burkhard. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Constanțio. Ați eh, menționat multe subiecte foarte interesante E un adevărat buchet de flori din care eu aș vrea să aleg uh, trei subiecte în legătură cu care să vă pun întrebări dumneavoastră. În primul rând, politica actuală a dobânzilor BCE permite ca cei care oferă uh, servicii financiare pe termen lung, cum ar fi asigurările, să se afle într-o situație destul de dificilă. Nu credeți că puneți bazele unei noi crize a patrimoniului care va, ar avea legătură cu criza bancară care nu s-a încheiat total. În al doilea rând, piața obligațiunilor, uh, din cauza că BCE-ul cumpără constant obligațiuni, uh, poate să se trezească că prețurile încep să varieze foarte mult. Nu vă temeți uh, de această posibilitate și aveți de gând să luați măsuri pentru a o contracara? În al treilea rând, o Uh, piață invadată de lichidități uh, face ca uh, băncile europene să ofere chiar dobânzi negative la credite, adică cel care depune bani să primească cel care cere un credit să primească bani în loc să plătească dobândă. Credeți că este util, că are sens să se ia astfel de măsuri? N-ar fi bine și ele să fie contracarate? Thank you very much uh, for your... Uh, Vă mulțumesc pentru întrebări. Începem cu observația că toate politicile și efectele colaterale, unele nedorite, dar de neevitat, ne-au uh, constrâns să facem anumite alegeri și exact în aceeași situație ne-am aflat anul trecut, când inflația a devenit negativă. Observ de asemenea că inflația din a doua uh, jumătate al anului a fost influențată de scăderea prețului petrolului, însă din decembrie până acum, dacă, dacă nu ținem cont de contribuția prețurilor la petrol, inflația a fost 0,6. Deci, uh, bazată pe realitățile interne și foarte departe de mandatul și obiectivele noastre. Deci, trebuia să luăm măsuri de natură expansionistă pentru a încerca să uh, avem o normalizare a așteptărilor infl- inflaționiste. Așadar, suntem conștienți de potențialele consecințe ale acestei politici pe anumite piețe, însă nu am avut de ales. Și dezvoltăm o analiză a ceea ce se întâmplă, monitorizăm situația de aproape și suntem pregătiți să uh, sugerăm măsuri de natură macrocomercială pentru a face față riscurilor în anumite piețe de active. Aș dori din nou să, supra, să subliniez că în, următor, în ultimii 3-4 ani uh, um, profitul pentru active de risc a fost în jur de 9% mai mare decât al băncilor și uh, în ultimele 3 ani uh, câștigurile pe acțiune ale companiilor asiguratoare a fost mai mare decât cel al băncilor. S-a întâmplat acest lucru din două motive. În primul rând, companiile de asigurări au beneficiat de uh, uh, creștere de capital pe măsura, pe măsura evenimentelor. Așadar, într-adevăr, ne preocupă că în viitor, dacă aceste uh, câștiguri de capital vor dispărea, vor apărea alte, pres- alte presiuni, însă nu s-a ajuns acolo. În ceea ce privește uh, creditele și efectul achizițiilor asupra pieței, am avut uh, grijă să limităm achizițiile la un maxim de 33%, ceea ce înseamnă că permitem pieței să lucreze și să influențeze hotărârea prețurilor pe piață. Nu noi suntem singurii operatori de pe această piață. Dat fiind că anumite rate devin negative, estimam că dobânzile vor scădea însă că nu vor ajunge negative. Deci este un efect colateral. Apar de asemenea și probleme legate de felul în care se formează așteptările pe termen lung ale piețelor. Uh, dacă aceste rate vor fi uh, uh, păstrate. Sperăm așadar că aceste efecte vor fi corectate de către piețe. Mulțumesc. Acum 5 minute are cuvântul Eliza Ferreira. Eh, Vă mulțumesc. Mm, salut ceea ce a făcut Banca Centrală Europeană. Cred că a fost instituția cea mai abilitată să acționeze în timpul crizei, însă aș dori să ridic mai multe întrebări. În primul rând, în ceea ce privește rolul Uniunii Bancare și anume a efectului de stabilizare în trei dimensiuni. În ceea ce privește SSM, trecem printr-o perioadă de tranziție poate că impactul în statele periferice ale acestor, ale acestor cerințe de capital care apar și cresc duc la o concentrare excesivă a proceselor bancare, ceea ce nu era intenția inițială. Atunci când uh, vine vorba de mecanismul de rezoluție, de soluționare, apare ideea că Consiliul ar trebui să negocieze o linie de credit pentru a garanta, garanta din următoarea zi de ianuarie, din, din ianuarie anul viitor, că va exist, vor exista asemenea prevederi în viitor. Un alt element care poate, pare să fie dispărut de pe ordinea de zi este garanția pentru depuneri, care mi se pare un element crucial pentru stabilizarea piețelor Mi se pare un uh, motiv de credibilitate și de seriozitate. Banca Centrală Europeană a fost foarte activă și uh, nu prea uh, a spus mare lucru în ultima vreme. În al doilea rând, dezechilibrul care există în termeni macroeconomici în Europa nu se mai poate vorbi despre rate medii, pentru că Europa trece printr-o perioadă de stagnare și de șomaj, însă cealaltă jumătate a Europei nu. Așadar, în ce măsură este conștientă Banca Centrală Europeană de acest lucru și în ce fel vede Banca Centrală Europeană impactul asupra zonei euro al problemei, al problemei grecești? Dați-mi voie de a vă răspunde în engleză pentru că este mai uh, ușor pentru toată lumea și eu mi-aș dori să vorbesc propria limbă, dar dați-mi voie pentru că mi este mai ușor să discut despre aceste teme tehnice în uh, limba engleză. Îmi cer scuze. Aveți dreptate în legătură cu importanța Uniunii Bancare și, într-adevăr, în ceea ce a spus uh, în ceea ce privește riscul de concentrare în sectorul bancar. Acest lucru nu se întâmplă, nu avem exemple de mm, uniuni și achiziții transfrontaliere. Însă aceste lucruri, această consolidare va avea loc în Europa în general, pentru că există zone ale Europei unde situația o justifică în special într-un moment în care vedem o uh, schimbare în sectorul financiar de la uh, bănci către finanțare bazată pe piețe. Acest lucru este real, uh, duce la riscuri noi și preocupări, însă este și benefic în ceea ce privește găsirea de noi credite, uh, Sperăm că se va ajunge la o consolidare în viitor. În ceea ce privește soluționarea, într-adevăr avem un reprezentant ca observator în acest Consiliu al mecanismului de soluționare și, bineînțeles, urmărim ca dacă situația evoluează în direcția în care acest lucru să fie necesar, vom insista asupra acordului și asupra mecanismului de soluționare. În ceea ce privește schemele de garantare a depunerilor, acest lucru a fost întotdeauna important. Nu, nu ne-am exprimat în legătură cu acest lucru. Am insistat asupra acestui aspect, însă alegerea statelor membre a fost să amâne implementarea acestui al treilea pilon al Uniunii Bancare. Ne-am dat seama așadar că trebuie să așteptăm, însă nu am uitat acest pilon, cu siguranță nu am uitat. În ceea ce privește media și dezechilibrele, aveți dreptate, în special în ceea ce privește șomajul, unde diferențele sunt foarte mari, însă fragmentarea în toate celelalte aspecte s-a redus de, de când am introdus uh, mecanismul OMT în ceea ce privește variabilele financiare, dar și în ceea ce privește creșterea. Pentru că acum Acum state periferice cresc, au o creștere mai mare decât media, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, fragmentarea a început să se corecteze. Deci, situația s-a îmbunătățit și eu aș spune că politicile noastre au avut o, și-au, și-au dus contribuția la această reducere a fragmentării în Europa. Mulțumesc pentru ca să le dăm tuturor colegilor o șansă să vorbească. Aș vrea să vă rog să rămânem la grupurile de întrebări și răspunsuri de 5 minute. Acum, Bernd Lucă din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, pentru disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde la întrebări. Aș vrea să mă leg de ultima întrebare pe care a pus-o doamna Ferreira cu privire la situația din Grecia. Momentan nu este foarte clar dacă Grecia va putea să-și onoreze obligațiile de plată, pentru că în mai există deadline-ul pentru, vine pentru, un termen de, pentru termenul de plată înapoi a tuturor împrumuturilor, cel puțin a unei părți, și vreau să vă întreb dacă puteți să ne dați uh, o promisiune că Grecia nu va, deveni, nu va intra în default, uh, de exemplu, printr-o finanțare intermediată de către BCE. Dacă nu puteți să faceți această promisiune, domnule vicepreședinte, atunci eu aș vrea să știu din partea dumneavoastră, din moment ce Banca Centrală Europeană se ocupă și de supravegherea bancară, dacă puteți recomanda băncilor elene să se separe de, uh, de um, împrumuturile de stat, pentru ca, de exemplu, să mai scadă și vulnerabilitatea acestor bănci față de stat în cazul în care acesta din urmă va da faliment. Aș vrea să știu un al treilea rând de la dumneavoastră dacă Banca Centrală Europeană are planuri pentru o eventuală ieșire a Greciei din zona euro. Aș vrea să știu dacă există pregătiri în acest sens pentru cazul ca Grecia, de exemplu, să nu mai poată rămâne în zona euro, dacă, de exemplu, Grecia devine uh, falimentară și vreau să știu dacă considerați eventual uh, că aceste pregătiri nu sunt necesare pentru că un astfel de caz nu ar pune în pericol rămânerea Greciei în zona euro, chiar dacă ar da faliment. Adică credeți că Grecia ar putea rămâne în zona euro chiar și dacă, de exemplu, intră în incapacitate de plată? Mulțumesc! Thank you very much uh, for your uh, questions on Mulțumesc foarte mult pentru întrebările pe care le-ați adresat pe o această chestiune foarte importantă cu care ne confruntăm cu toții. În primul rând, BCE-ul a anticipat oarecum și propriile sale reguli prin finanțarea sectorului bancar elen. După cum știți, în momentul de față, suma totală de lichidități care a fost garantată de către sistemul uh, zonei euro, către băncile elene, se ridică la 110 miliarde de euro. Acesta înseamnă cam 70% din PIB-ul Greciei. Deci este foarte greu să spunem că nu am făcut uh, ceea ce trebuia și că nu am finanțat băncile elene, pentru că BCE-ul mai ales uh, partea de mecanism de stabilitate din partea BCE a fost folosită într-adevăr și bineînțeles că condiția pentru a acorda lichidități a fost îndeplinită având în vedere acest aspect. Dar nu aceasta a fost întrebarea mea. Da, tocmai închei spunând că am uh, fost într-adevăr anticipativ și am venit în, în, în același timp în întâmpinarea Greciei, însă nu pot să promit, bineînțeles, că vom finanța Grecia indiferent de situație și indiferent de sumele necesare și de condițiile în care va fi. Există reguli și unele din acestea au de-a face și cu existența unor garanții în bănci. Deci, este clar că și uh, mecanismul de stabilitate și uh, Consiliul uh, BCE a adoptat faptul că Grecia nu ar trebui să își mai crească uh, mai mult datoria față de statul uh, grec se poate reduce, întreabă vorbitorul. Nu s-a decis acest lucru, dar oricum nu s-a decis că nu va fi crescută mai mult de atât. Aceasta este decizia care s-a luat și aceasta protejează oarecum uh, băncile și le fac să rămână solvente, însă aceasta cu, uh, un, cu un capital care rămâne și el uh, în sine pozitiv. Cam asta este ceea ce s-a făcut acum. În ceea ce privește cel mai rău scenariu posibil, nu trebuie să speculăm despre acest caz. Eu sunt convins și noi la BCE suntem convinși că nu vom avea o ieșire a Greciei ca atare din zona euro. După cum știți, tratatul nu prevede că o țară poate să fie exclusă din zona euro. Deci, dacă se poate, se poate să fie o uh, alegere conștientă a guvernului elen, dar nu se poate ca noi să decidem acest lucru și deci nu plecăm de la această premiză. Nu credem că trebuie să se întâmple și că se va întâmpla și nu este, după cum ați întrebat și dumneavoastră, automat uh, ieșirea din euro în cazul unui faliment al statului, pentru că aceasta înseamnă că, deci așadar nu înseamnă că Grecia va ieși din zona euro dacă se află în incapacitate de plată. Din partea ALDE are cuvântul acum Silvi Gular. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Mulțumesc pentru că ați venit la noi. Nu vreau să vă pun întrebări despre Grecia, pentru că oricum nu cred că puteți să ne răspundeți. Trebuie să Vă, vreau să vă întreb altceva, și anume dacă vă îngrijorează scaderea ratelor dobânzilor, mai ales impactul acestora asupra asigurărilor, asigurărilor de viață și alte întrebare, dacă nu credeți că în Uniunea Pietelor de Capital despre care se vorbește ar trebui să vorbim și despre dosarul fiscal, pentru că este clar că um, economiile care sunt destul de mari în Europa acum se, sunt uh, gestionate de către fiscalitățile naționale care dau uh, prioritate cumpără, cumpărării de obligațiuni în fața cumpărării de acțiuni. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În ceea ce privește asigurările, cred că am răspuns deja parțial la această întrebare și am spus că situația așa cum este acum și cum a fost în ultimii 3-4 ani nu a fost atât de dificilă sau atât de plină de provocări, cum a fost pentru bănci, de exemplu, pentru că cred că acest lucru trebuie subliniat. Un alt aspect important, în câțiva ani, dacă situația nu se va schimba, atunci nivelul foarte scăzut al ratei dobânzii va crea presiune, bineînțeles, și asupra asigurărilor și mai ales asupra asigurărilor de viață. E adevărat. Însă noi așteptăm și, um, și toate previziunile făcute de noi ne arată același lucru, că în 2017 situația va fi foarte diferită de acum, ceea ce, bineînțeles, înseamnă că dacă inflația trece de 2%, 2% bineînțeles că și rata dobânzii va crește și atunci mediul va fi altul. Suntem hotărâți oricum să ne atingem obiectivul în legătură cu inflația. Un al treilea element pe care vreau să-l uh, subliniez este că acest uh, mediu este uh, această situație este una de globală, de fapt, rata de dobânzii foarte scăzute. Deci aceasta înseamnă o tendință în general uh, la nivel mondial în legătură cu aceasta. Instituțiile trebuie să aibă așadar să facă promisiuni față de clienții lor într-o manieră competitivă și supraveghetorii trebuie să intervină pentru a vedea că într-un astfel de cadru, companiile să nu poate să promită mai departe și uh, um, venituri sau uh, profituri mai mari decât uh, care, aduc, care echivalează, de exemplu, cu 6% dobândă, pentru că nu se poate acest lucru. Mulțumesc foarte mult și acum, în numele GUE, are cuvântul doamna Marisa Matiaș. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule Constanțiu, pentru că sunteți uh, astăzi aici. Sunt aici. Aceasta este una din uh, primele dizbateri cu privire la raportul BCE 2014 și vreau să vă întreb uh, din moment ce ați vorbit despre programul de adaptare structurală în Portugalia, uh, Uh, vreau să vă întreb așadar uh, despre Portugalia. Troica a ieșit din Portugalia, nu mai uh, supraveghează activitatea acum, după un împrumut de 17 miliarde, după un program de adaptare care a avut loc în decursul anului 2014, dar acum în raportul noastră nu faceți nicio evaluare a acestui program și nu vorbiți de Troica. Este foarte ciudat pentru că se vorbește în detaliu despre alte aspecte, de exemplu despre uh, mutarea în noul sediu al BCE, sigur că aceasta are o consecință pe buget uh, pentru BCE, însă mai sunt și alte măsuri importante. În legătură cu Troica, știu că uh, există deja foarte multe uh, modificări care sunt vizibile, locurile de muncă în scădere, deficitul de 4,6% și nu de 3%, deci există foarte multe devieri de la normă și deficitul a ajuns la 129% în loc de 115% cum era prevăzut. Nici despre aceasta nu vorbiți, în timp ce în foarte multe domenii vorbiți despre foarte multe informații detaliate și um, de aceea am putea spune că acest program al Troicii a fost unul negativ, a fost un eșec și nu vorbiți deloc despre aceasta în raportul dumneavoastră. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, spune domnul Constanțiu, și vreau să vă amintesc că din cei 78 de miliarde care au fost împrumutați Portugaliei, BCE-ul nu a participat așadar cu niciun euro la aceștia. Noi nu am participat la finanțarea guvernelor. Aceștia au fost bani care au fost puși la dispoziția Portugaliei de către femei și de către statele membre și nu de către noi. Noi uh, lucrăm uh, cu Troica sau cu instituțiile prin intermediul Comisiei și Comisia este de fapt instituția europeană care este legală responsabilă de programele respective și de supravegherea și implementarea acestor programe. Iată de ce nu există nicio cifră legată de aceste programe în uh, raportul nostru, pentru că nu am împrumutat niciun ban Portugaliei sau vreunui de țări în cadrul acestor programe. Apoi, după cum ați văzut, raportul anual și din anii trecuți nu a vorbit uh, de asemenea de anumite proiecte în care a fost implicată BCE. De exemplu, nu s-a făcut nicio referire la colaborarea noastră cu Comisia în ceea ce privește programele pentru alte țări. Aceasta ar fi fost o premieră care nu s-a întâmplat în alte rapoarte anuale. Au existat uh, sesiuni și încercări în cadrul acestei comisii, de exemplu, de a evalua rolul instituțiilor în cadrul acestor programe. Și atunci când s-a întâmplat acest lucru, noi am venit pentru ca să explicăm și să expunem felul în care am participat, dar nu raportul anual este locul în care pot să explice acest lucru. Acestea sunt motivele pentru care nu găsiți nicio cifră despre ceea ce m-ați întrebat. În ceea ce privește mm, întrebarea dumneavoastră despre mutarea în noile sedii, pot să vă spun că există o recomandare din partea Curții Europene de Conturi că toate instituțiile europene ar trebui să aibă o clădire proprie și să nu mai închirieze clădiri, pentru că pe termen lung este mai ieftin să cumpere o clădire decât să păstreze o clădire cu chirie. Aceasta este recomandarea pe care am urmat-o noi. Și iată de ce proiectul uh, a fost uh, pus în aplicare așa. Acesta nu este un lucru pe care l-am decis noi pur și simplu de capul nostru. Iertați-mă, vă rog frumos, dar mai vreau să vă mai pun o întrebare și anume e vorba de îndeplinirea activităților în cadrul Troicii. Dacă nu vorbim în raportul anual despre acest lucru, unde să vorbim despre el? Nu mai pot să vă spun altceva despre acest uh, punct. Raportul este uh, online, deci uh, este și mai scurt decât în anii trecuți nu avem niciun comentariu nici despre Portugalia, nici despre altă țară, Grecia, Cipru sau altele. Deci așa este și nu am nimic de adăugat. Nu este niciun caz locul pentru a analiza și a discuta acest lucru. Als nächstes, bevor ich äh, Ernest Mulțumesc. Înainte să-i dau uh, cuvântul colegului Utasun, aș vrea să vă rog să respectați cele 5 minute. De fapt, acum vreau să vă anunț chiar că în momentul în care am terminat cu grupurile și am terminat și cu neafiliații. Voi limita la 3 minute timpul, după aceea avem voturi și după aceea avem o o reuniune comună cu Comisia pentru Bugete, deci nu avem absolut nicio marjă de manevră după aceea. Anes, te rog. Sí, um, buenos días, señor, señor Constancio. Um, uno de los escenarios los cuales ha tenido que, que tiene que hacer. Vreau să vă vorbesc despre una dintre, unul dintre scenariile din ultimii ani, uh, intrarea în incapacitate de plată a unui stat membru. Deci incapacitatea de plată, în ce uh, condiții dumneavoastră ați putea să continuați să acordați lichidități unei bănci comerciale dacă statul îndeplinește toate cerințele dumneavoastră de capital, uh, de lichiditate în caz în intrare în incapacitate de plată, dacă ați putea să continuați să acordați aceste lichidități. Dacă ar, aceste state ar putea să fie încă eligibile pentru această linie de lichiditate de urgență. În ceea ce privește uh, Grecia, în, tot de, în mod constant uh, uh vehiculați uh, cre, creșterea acestui prag al așa numitelor T-bills, uh, în ceea ce privește Grecia. Și ultima întrebare este că domnul Maria, Mario Draghi, cred că săptămâna trecută, a compărut în fața noastră și ne-a spus că acest um, prag este uh, decizia Eurogrupului. Însă, uh, pe de altă parte, ni se spunea că aceste uh, T-bills nu pot să crească. Așadar, aș dori răspunsul dumneavoastră. Mulțumim, mulțumesc pentru răspunsurile, pentru întrebările voastre foarte precise. În ceea ce privește răspunsul, am, deja am spus dar în alt răspuns că în cazul de intrare în incapacitate de plată, acest lucru nu are implicări automate în ceea ce privește băncile. Dacă băncile, nu, dacă băncile sunt solva, solvente, solvabile, uh, și dacă băncile în sine nu au intrat în incapacitate de plată, nu există nicio problemă. După aceea, aceasta este situația la început, după aceea situația se poate înrăutăți pentru bănci. Uh, deci, în momentul respectiv, nu există uh, nicio procedură automată. Vă reamintesc că, dat fiind programul existent pentru Grecia, există mai mult de 10 miliarde care sunt alocate pentru o posibilă recapitalizare a băncilor grecești. Însă este nevoie de o decizie a Consiliului Mecanismului de Stabilitate dacă va exista o necesitate în acest sens Există așadar această linie, însă în funcție de decizie. În ceea ce privește aceste bonuri de, bonuri de tezaur, a citit comunicatul din 2012 al instituțiilor, al Troicăi, care evaluează situația din Grecia în perspectiva îndeplinirii angajamentelor în programul din momentul respectiv această evaluare era pozitive, pozitivă, că exista o bună perspectivă ca uh, să se respecte programul. Ca rezultat al acestei evaluări, în mod temporar, pentru o scurtă perioadă de timp, Banca Centrală a crescut numărul de bonuri de tezaur care ar putea fi acceptate ca garanție. Ceea ce ne aduce la a treia întrebare a dumneavoastră. Există două limite aici. În programul pentru Grecia, în al doilea program, s-au, s-au prevăzut sursele de finanțare pentru stat. Și una din aceste resurse era emiterea de bonuri de tezaur 50 de miliarde Uh, limita stabilită de către Eurogrup. Un alt lucru este limita acestor bonuri de tezaur care pot să fie acceptate ca garanție colaterală pentru finanțările din uh, sistemul euro. Această limită, timp de ani de zile, a fost 3,5 miliarde. Deci este o a doua limită. Această limită a fost și ea temporar crescută în 2012 ca Uh, urmare a evaluării uh, pe care a citit-o domnul președinte Draghi la comisia dumneavoastră. Există așadar două limite care coexistă și sunt diferite. Vă mulțumesc. Oricum, cele 15 miliarde uh, din program au fost utilizate cele 15 miliarde, însă nu toate pot să fie utilizate ca și garanție Ähm, Mulțumesc, stimați colegi. Câteodată totuși reușim mai bine decât uh, ne așteptăm. Și deci votul pe EFSI va fi amânat cu jumătate de oră și avem deja mai mult timp uh, la dispoziție. Putem rămâne la sloturile de 5 minute, dar sper să avem timp pentru toată lumea. Marco Zani are cuvântul din partea FDD. Mulțumesc foarte mult. Am și eu trei întrebări pentru domnul vicepreședinte. Prima întrebare se referă la transparența și uh, mă refer la ceea ce a spus dumneavoastră în discursul introductiv și anume la faptul că transparența este o chestiune extrem de importantă pentru BCE. În, această uh, legă, în legătură cu aceasta vreau să vă întreb, pentru că ultima dată domnul Draghi nu mi-a răspuns la întrebare, dacă nu ar fi poate un act de transparență dacă s-ar face studii și dacă s-ar publica aceste studii cu privire la impactul pe care le au politicile monetare, mai ales uh, Uh, cele ale BCE, politicile extraordinare cu privire la sistemul financiar privat, adică avantajele pe care le aduc uh, ce politica BCE băncilor private și instituțiilor de finanțare private pentru că am putea vorbi, de exemplu, de uh, cele mai importante institute financiare care ar putea să ne dea cifre și deci există clar un impact pe care am putea eventual să îl transmitem și cetățenilor și acesta ar fi un act de transparență. Un al doilea punct, aș vrea un aviz de o evaluare la un an de la implementarea programelor pe care le-ați hotărât. Am uh, auzit că nu exista nicio obligație de a folosi acești bani pentru finanțarea economiei reale și pentru a finanța IMM-urile, de exemplu. Aș vrea să-mi dați și mie aprecierea dumneavoastră, mai ales pentru că nu există nicio interdicție de a face carry trade pe titlurile de stat așa cum au făcut-o băncile cu uh, LTRO-urile uh, dinainte și deci uh, aș vrea să știu dacă cu aceste 200 de miliarde care au fost acordate băncilor, cu aceste operațiuni s-a constatat ce s-a întâmplat cu ele. Și despre Uniunea Piețelor de Capital. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că un sistem, un canal financiar, practic, cum este piața de capital, ar putea să funcționeze în Europa. De exemplu, dacă ne uităm la Statele Unite și ne uităm la America la un exemplu pozitiv, însă sistemul industrial uh, este foarte diferit în Statele Unite de mm, Europa. Deci există un risc de o financiarizare, de financiarizare extremă um, de a, uh, ale rapoartelor, relațiilor financiare cu IMM-urile, care în Europa sunt, de fapt, cele mai importante și produc cel mai mult. Mie mi se pare dificil, de exemplu, dacă operatorii de pe piațele de, piețele de capital uh, care analizează practic uh, situația ar putea cu adevărat să, uh, își, să analizeze cu adevărat uh, sistemul antreprenorial european în care există foarte multe întreprinderi care au, de exemplu, mai puțin de 10 angajați și care nu sunt de fapt integrate în sistemele de finanțare de către operatorii financiari. Mulțumesc. Acum aveți un minut și 20 pentru ca să răspundeți. Un minut un minut și 20 de secunde aveți ca să răspundeți, vă rog. Um... Bine, o să încerc. În ceea ce privește primul punct, da, ă, analiza acestui impact se face în mai multe documente de lucru, texte și așa mai departe. Pot să vă pun la dispoziție materiale despre impactul ă, asupra sistemului financiar și asupra sistemului bancar în special. Vreau să vă spun că politicile noastre au contribuit foarte mult la reducerea costului finanțării pentru bănci. Și deci, de la uh, sfârșitul anului trecut, uh, ratele de credit al, din partea băncilor către economie, gospodării și firme nefinanciare au scăzut. Deci, o perioadă acest lucru nu s-a întâmplat, dar se întâmplă acum. Ambele scad. Iar uh, politicile noastre au ca obiectiv principal stabilitatea prețurilor în ambele direcții în zona euro și apoi sectorul bancar este un canal de transmitere a politicilor noastre, dar nu acesta este obiectivul politicilor. Obiectivul este cu siguranță stabilitatea prețurilor în ambele direcții. În ceea ce privește TLTRO, așa este, aceste operațiuni, la sfârșitul lui 2011, începutul lui 2012, erau operațiuni pure de oferire de lichidități, pentru ca băncile să poată facă finanțări, pentru că acestea erau mai mult sau mai puțin înghețate. Și au funcționat, au fost eficiente. Și uh, după o vreme, când situația s-a schimbat, băncile au început să uh, schimbe aceste împrumuturi. Acum, aceste operațiuni sunt condiționate de comportamentul băncilor, ceea ce înseamnă că această facilitate este pe patru ani, dar ele trebuie să respecte o anumită traiectorie de credit. Și dacă nu o fac, după 2 ani trebuie să uh, răsplătească, să plătească uh, respectivii bani pentru aceste operațiuni de refinanțare țintite pe termen lung special. s-a uh, oferit o alocare de fonduri uh, directă, apoi următoarele alocări pe următoarele trimestre au fost condiționate de rezultatele anterioare. Apoi, în ceea ce privește piețele de capital, ați făcut o comparație cu SUA. Ambele sisteme pot fi eficiente dacă comparăm evoluțiile din SUA sau pe cele din Germania cu economii de succes, constatăm că există diferite modele de succes pentru sistemele financiare. Iar ideea că acum rolul piețelor de capital ar putea uh, să crească, da, trebuie să mă opresc, dar oricum suntem departe. Suntem departe pentru că încă mai mult de două treimi din finanțarea din Europa se face prin bănci, deci suntem foarte departe de situația din SUA, unde proporția e de doar 20%. Mai avem până acolo. Dragi colege, dragi colegi, avem mai mult timp la dispoziție, dar uh, dacă întrebările durează două minute și jumătate, atunci nu mai ajungem la niciun rezultat, pentru că nu mai avem timp pentru răspunsuri. Eu m-aș bucura dacă toți colegii ar putea să pună întrebările pe care le-au pregătit și are cuvântul Bernard Monod de la Neafiliați. Oui, bonjour monsieur. Bună ziua, domnule vicepreședinte. În martie, domnul Draghi îmi spunea că în legătură cu uh, raportul uh, Fitch, obligațiunile oferite de BCE nu pun nicio problemă, dar nu uitați că și banca Lehman Brothers era notată AAA în ziua în care a dat faliment. Am deci două întrebări în legătură cu raportul dumneavoastră pe care l-am primit destul de târziu și nu am avut timp să-l aprofundez dar cred că va conține, că, cred că conține informații despre shadow banking și uh, preocupările legitime. Este o practică care există pentru marile bănci comerciale și anume, titlurile, acțiuni și obligații sunt tratate ca un fel de monedă paralelă cu moneda euro, un fel de monedă paralelă pentru anumite operațiuni. Și de altfel, profesorul Perotti de la Universitatea din Amsterdam crede acest lucru ca și un reprezentant al femeii. Băncile centrale și mai ales BCE-ul sunt responsabile de asimilarea acestor titluri de hârtie cu moneda. Această monedă electronică se naște din securitizarea hipertrofiată și este un pericol pentru uh, democrația statelor membre pentru că le amenință cu o nouă criză bancară. Din acest motiv, Troica a pus în practică, după părerea mea, um, Uniunea Bancară. Frontul Național crede că există probleme de comunicare ale BCE la ora actuală din 2015 se cere BCE să garanteze aceste titluri de hârtie cu garanții, pentru că altfel ar uh, spori această problemă a shadow banking-ului. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această spirală? Cum va continua? În al doilea rând, um, răscumpărarea titlurilor. Acum primiți um, primiți uh, titlurile, nu le primiți numai în caz de uh, OMT. În acest caz, cu cât credeți că va crește bilanțul BC până la sfârșitul lui 2016? Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, în ceea ce privește rolul piețelor financiare în finanțarea economiei, am mai spus-o, în Europa uh, ne aflăm într-o economie axată pe bănci. Băncile oferă două treimi din finanțarea economiei și restul doar vine de la piețele financiare. Complet diferit de SUA, unde băncile reprezintă doar aproximativ 20% din nevoile economiei. Acest rol al piețelor de capital este normal, iar existența uh, securitizării nu uh, înseamnă o paralelă la moneda obișnuită. Titlurile de valoare sunt doar instrumente în Europa, nu e nicio monedă paralelă aici. Aceste titluri de valoare au riscuri, riscuri de credit și riscuri privind uh, maturizarea prea îndelungată. Deci nu sunt bani, nu se bucură de aceleași avantaje ca lichiditățile. Nu trebuie să existe nicio confuzie aici. În ceea ce privește rolul instituțiilor și piețele financiare, acesta se uh, pune în mișcare și se, duc, se îndreaptă către o dezvoltare a sectorului financiar care să nu fie reprezentată de uh, bănci. Noi și nu numai noi și femeiul și alte instituții mari au semnalat că extinderea acestui nou segment din sistemul financiar trebuie monitorizată. Uh, pentru că se dezvoltă un tip de noi riscuri sau se pot dezvolta acolo și noi urmăm, urmărim îndeaproape acest subiect. Și care sunt riscurile? Este vorba de riscuri legate de lichidități și transformare a maturității. Pentru că instituțiile care operează cu uh, finanțele de pe piețele de capital au un efect de pârghie mai mic decât băncile pentru că majoritatea sunt finanțate prin uh, capital și nu prin depozite, așa cum sunt finanțate băncile. Așadar, riscurile sunt uh, legate de transformarea lichidităților mai degrabă decât de altceva. Și după părerea mea, este nevoie de un set de măsuri ca să facem față acestor riscuri. Eu am mai vorbit despre acest lucru și colegii mei la fel. Însă acest lucru nu are nicio legătură cu o monedă paralelă care ar amenința sistemul. Și foarte rapid, ultima întrebare. Creșterea bilanțului a fost mai mult sau mai puțin explicată. Noi am anticipat uh, că cei 60 de miliarde de titluri de valoare pot să aducă bilanțul BCE la niveluri similare cu cel din primăvara 2012, nu mai mult. Herr Hübner für die EPP. Danuta Hübner, PP. Mulțumesc, mulțumesc, domnul vicepreședinte, mă bucur că ați venit. Mi-amintesc când uh, am lucrat împreună la bazele mecanismului unic de supraveghere, mă bucur să vă revăd. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de Uniunea Piețelor de Capital, pentru că am fost foarte surprinsă. De fapt, până acum n-am mai auzit o perspectivă atât de critică asupra Uniunii Piețelor de Capital. Dumneavoastră spuneți că armonizarea reglementativă de plină este o precondiție a succesului. Dar s-ar putea să fie vorba de un proces îndelungat, să fie o perioadă lungă, cu schimbări treptate, unele schimbări se vor face prin reglementare, însă multe vor fi făcute de piață. Așadar, mă întrebam ce spuneți de fapt pentru că dacă există o clasă de active subiacente, va beneficia de un altfel de tratament? Putem, deci, să ne asigurăm că facem lucrurile bine? Aceasta e prima mea întrebare. În al doilea rând, să înțeleg că măsurile non-standard monetare ale BCE-ului devin standard? Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare și pentru uh, observația pe care ați făcut-o la început. În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, eu am încercat să subliniez faptul că trebuie să nu uităm ambiția acestui proiect. Eu știu că nu poate fi implementat uh, într-un timp scurt și există anumite elemente care se îndreaptă în această direcție, care vor fi mai ușor de pus în aplicare și de acolo trebuie să și începem. De exemplu, împreună cu Banca Națională a Angliei, am insistat să promovăm și să susținem un nou tip de uh, securitizare simplă și transparentă tocmai pentru a dovedi diversificarea surselor de finanțare care face parte din Uniunea Piețelor de Capital. Așadar, e un element prezent și în Cartea Verde a Comisiei. Este unul din elemente. Dar eu am încercat și cred că BCE-ul și Eurosistemul vor merge în aceeași direcție și anume am încercat să nu pierdem din vedere obiectivele finale, ce înseamnă de fapt Uniunea Piețelor de Capital. Și asta presupune armonizarea multor elemente. Altfel nu putem să vorbim despre uniune în sensul uh, real al cuvântului. Deci haideți să nu ne mulțumim cu niște realizări care pot fi făcute rapid și haideți să nu pierdem din vedere obiectivele mai ambițioase ale piețelor de capital. Acesta este sensul uh, declarației mele. Apoi, măsurile non-standard. Nu, acestea nu devin noua normă, în sensul că BCE și că BCE intenționează să le continue. Nu, ne aflăm acum într-o perioadă extraordinară de inflație și sperăm să o putem rectifica. Dar există un risc în această situație privind stabilitatea prețurilor, pentru că e suntem prea aproape de zero și nu e bine pentru economie și sperăm să putem ieși din această situație. Dar dacă se va întâmpla uh, acest lucru, aceste instrumente nu vor mai fi folosite și vom folosi uh, rata dobânzii pe termen scurt ca mod de a gestiona economia. Deci nu, nu sunt noua normă. Mulțumesc. De la SND, domnul Alvarez. Buenas tardes. Bienvenido, vicepresidente. Gracias, presidente. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Revin la acest proiect de Uniune a Piețelor de Capital. și aș dori aici să fac o legătură cu munca BCE. În primul rând, supraveghere, un rol pe care uh, vi l-ați asumat recent. Supravegherea entităților bancare. În contextul acesta, sunt de acord că trebuie ameliorată situația în sectorul bancar. Dar Dacă e vorba de entități non-bancare care folosesc o altă sursă de finanțare, nu știu dacă este o soluție ideală. Gândiți-vă la criza din ultimii ani. Avem acest rol de supraveghere. Oare n-ar, fi, ar trebui să avem un cadru reglementativ comun? Apoi, politica monetară. Se spune că această uniune ar ameliora politica monetară dar mai ales entitățile bancare sunt instrumentele acestei politici monetare. În consecință, cum priviți uh, această evoluție mai bună a politicii monetare prin aceste instrumente? Mulțumesc! Am spus uh, în discursul meu inițial tocmai că Uniunea Piețelor de Capital are multe aspecte pozitive, și în același timp că sporește interconectarea diferitelor sisteme financiare și că astfel ar putea să crească și riscurile de contagiune dacă se întâmplă un incident în anumite părți ale sistemului. Acest lucru înseamnă că Uniunea Piețelor de Capital, ca și Uniunea Bancară, trebuie însoțită de o supraveghere consolidată și condițiile egale trebuie garantate ca să evităm aceste riscuri. Acest lucru înseamnă că instituțiile, pentru că vorbim de piețele de capital, deci că instituțiile sunt responsabile de supravegherea uh, piețelor titlurilor de valoare, care și trebuie să își sporească rolul în acest sens. Pe termen lung, Cred că asta înseamnă că unele elemente de supraveghere vor trebui să um, meargă la nivel european, așa cum s-a întâmplat și cu Uniunea Bancară. Nu imediat, însă pe termen lung tocmai pentru a garanta o supraveghere adecvată a situației și a se evita riscurile de contagiune, ca să ne asigurăm că există un set unic de reguli și să ne asigurăm că există condiții egale. Asta este opinia mea. În ceea ce privește politica monetară, foarte rapid, am spus că facilitează lucrurile în sensul următor – Dat fiindcă băncile sunt omologele noastre în ceea ce privește furnizarea de lichidități sau impactul imediat uh, al politicii ratei dobânzii, este esențial ca acest lucru să fie transmis uh, curbei diferitelor termene de maturizare, deci de maturitate. Deci, rata dobânzii pe termen scurt afectează politica monetară. Aceasta influențează doar pe termen scurt rata dobânzii. Iar piețele de capital, piețele financiare, trebuie să transmită aceste rate ale dobânzii pe termen scurt la produsele cu maturități mai uh, lungi, care sunt de fapt mai importante pentru deciziile de investiții. Pentru că, de fapt, nu ratele săptămânale sau lunare sunt importante pentru deciziile de investiții, ci uh, perioadele de 5 sau 10 ani. Așadar, este mai ușor când piețele de capital sunt mai aprofundate și există suficiente lichidități pe piață. Vă mulțumesc! Mulțumesc! De la PP, Georgios Kirtsos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω δύο ερωτήσεις. Mulțumesc foarte mult, domnule Chitos. Două întrebări. În primul rând, rata dobânzilor. Banca Europeană de Investiții a Banca Centrală Europeană a avut o politică foarte dinamică pentru a reduce costul investițiilor. Sunteți satisfăcut de aceste reduceri pentru companii? Ați ajuns la nivelul scontat. Avem necesitățile sistemului bancar Băncile au propriile lor strategii în acest moment. Dacă ne uităm la strategiile bancare și la necesitățile economiei reale, vi se pare că lucrurile merg în aceeași direcție? În al doilea rând, Uniunea Piețelor de Capital. Este privită ca un avantaj. America ne privește ca un exemplu aveți o viziune globală a, asupra dificultăților existente. Este va fi vorba de 2 ani, 4, 6. Când vom începe, începe să vedem și beneficiile acestor inițiative? Vă mulțumesc pentru întrebări. Da, ratele dobânzilor pe toate piețele au scăzut și asta include și piața creditului bancar, ceea ce este foarte important o perioadă de timp, în 2012-2013, politicile noastre au influențat reducerea costului de finanțare pentru bănci, dar costul împrumutului de către bănci nu creștea în același timp, nu scădea în, în același fel. Acum dobânzile au uh, scăzut uh, la obligațiuni pe piețele financiare. Uh, piețul, prețul acțiunilor a crescut cu 13% după decizia noastră din ianuarie, ceea ce înseamnă că mm, costul a acțiunilor s-a redus și uh, ratele de dobânzi interbancare s-au redus. Câteva cifre. Este vorba de medii. Uh, dar medie pentru uh, întreprinderi non-financiare este 2,34 și în vara anului tre- trecut era, era cu 16 baze, puncte de bază mai mare. Uh, randamentul principal al obligațiunilor corporate, corporatiste era, este acum 7% uh, echivalent cu nivelul din uh, înainte de criză. Deci este vorba de consecințele politicilor noastre acest lucru reduce costul capitalului pentru întreprindere non-financiare, care poate să fie un lucru benefic pentru deciziile de investiții și pentru creștere. A doua întrebare, cât va fi un proces mai de durată, pentru că este un proces dificil, delicat, cel al Uniunii Pețelor de Capital. Însă, nu putem să facem comparații cu alte eforturi din istoria Uniunii care au uh, eșuat. Au existat inițiative de a armoniza dreptul mm, companiilor, de a armoniza alte aspecte. Acum însă, după criză, proiectul și au fost introduse câteva schimbări instituționale foarte curajoase, necesare și credem că aceste schimbări vor contribui în timp uh, pentru a favoriza beneficierea de pe urma acestei inițiative. Însă obiectivul, după părerea mea, este nu să ajungem la o structură financiară unde băncile se reprezinte doar 20% din piața de finanțare. Europa și statele de succes în Europa au uh, trăit foarte bine fără o asemenea structură și cred că uh, trebuie să existe un, o anumită cantitate de mm, activități bancare pentru IMM-uri. Vă mulțumesc în partea, din partea grupului Socialiștilor și Democraților, Eva Cairi. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezența aici. Am o întrebare în legătură cu problemele de lichiditate ale Greciei pe termen scurt Uh, fluxul uh, către Grecia este aproape la un miliard de euro. Dacă există, v-aș dori să clarificați dacă există un plan al BCE în ceea ce privește băncile elene în uh, cazul în care nu există un acord, deci nu în caz de neplată. În, în cazul unui eveniment de credit, ce trebuie să, face, să facă Banca Europeană Centrală în, pentru a limita riscul conținut de băncile elene. Are în vedere BCE um, măsuri de control a creditului. Ați spus că în, în, în, impunerea unor măsuri de control a capitalului nu înseamnă o, o Grexit, o ieșire a Greciei. Uh, avem uh, și o reducere colaterală a, a garanțiilor, care este perspectiva de creștere a acestei reduceri în cazul unui eveniment advers. Mai mult, dacă expunerea băncilor elene din Grecia este uh, în funcție de activele fixe, cât cum va fi uh, limitat uh, riscul creat de aceste expuneri pentru ca acest sector să rămână viabil? Vă mulțumesc pentru întrebări. Deja am menționat uh, anterior că, într-adevăr, regulile pe care le avem pentru acordarea lichidităților către bănci depind de solvabilitatea băncilor și de, pre, de existența unor garanții eligibile. Și acest lucru este valabil și în ceea ce privește IRA. În anumite scenarii nu există garanții, dacă, în anumite, dacă nu vor exista garanții, nu putem acorda lichidități și în, într-o asemenea situație, băncile vor trebui să-și reducă activitățile. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla, dar acestea sunt regulile. După cum v-am mai spus, și SSM a propus și Consiliul de Guvernare a aprobat acest lucru ca băncile elene să nu își crească expunerea față de stat pentru a nu veni, deveni mai uh, dependente în cazul unui eveniment negativ în care să fie implicat statul. Acesta a fost motivul deciziei. Deci dacă se intră în incapacitate de plată, tratatul nu permite ca un stat care a intrat în incapacitate de plată să fie uh, dat afară din zona euro. Nu există o asemenea posibilitate prevăzută în tratat și băncile, conform regulilor, sunt uh, tratate în mod separat. Vă reamintesc de asemenea că, um, conform programului actual, există mai mult de 10 miliarde de euro care pot să fie, fie utilizate pentru recapitalizarea băncilor. Nu este cazul acum, însă dacă va apărea uh, ocazia, trebuie să fie luată o decizie în acest sens de către Ministrii de Finanțe și nu de către noi. Deci noi nu putem să formulăm alte planuri decât aplicarea regulilor, după cum v-am explicat. Și garanția este foarte importantă în acest. Ați menționat și controlele creditului și ale capitalului. Uh, Controlele de capital pot să fie introduse doar, dacă, doar la cererea guvernului elen. Controlele de capital nu pot să fie decise din afară. După aceea, conform legislației în vigoare, Comisia Europeană trebuie să adopte măsura respectivă. Dar propunerea inițială trebuie să vină din partea guvernului elen. După cum ați văzut, în cazul Ciprului, controlele de capital nu au im- Uh, nu au dus la ieșirea din zona euro. Acum uh, Ciprul a pus capăt cu succes controlelor tuturor uh, măsuri de control al capitalului, au putut să rămână în zona euro, euro cu controle asupra capitalului și după aceea să le elimine în mod treptat pe măsură ce se recăpăta încrederea. Vă mulțumesc! Pe ultimii trei rog să mai ajungem și la timp la vot. Mai aveți trei minute, vă rog, pentru întrebare și răspuns. Siegfried Mureșan, PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Uh, Mulțumesc pentru aceste explicații pe care le împărtășesc în mare parte uh, și în ceea ce privește efectele benefice ale programului de facilitare cantitativă. Există însă și riscuri potențiale pe care le-am văzut în ultima vreme. Mă gândesc în special aici la sănătatea bilanțului sectorului privat, datorită activelor neperformante. De asemenea, și uh, îndatorarea um, foarte mare a sectorului privat. Acest lucru afectează capacitatea companiilor de uh, a se împrumuta și întrebarea mea este ce are în vedere Banca Centrală Europeană pentru a combate aceste trenduri. O problemă în calea facilitării cantitative este facilitarea accesului la investitori. Fondurile de pensii sunt într-o poziție destul de slabă legată de fluxul financiar, uh, întrebarea mea este ce are uh, de gând să facă BCE pentru a se asigura că uh, asumarea de riscuri devine durabilă din nou în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, ați menționat situația în datorării publice și private în Europa. Însă, politica expansionistă de a reduce rata dobânzilor ajută scurt, pentru că povara datoriei se reduce. Așadar, în loc să uh, creștem riscurile pentru bilanțul uh, instituțiilor îndatorate, în momentul de față măsurile ajută să se, conf- să se facă față la costurile acestei îndatorări și uh, să sperăm că acest grad de îndatorare va scădea în viitor. Riscurile însă nu cresc. În ceea ce privește asigurătorii și alți investitori instituționali, acest lucru este în funcție de modelul de investiție al instituției. Am vorbit deja despre asigurători. Într-adevăr, asigurătorii au avut posibilitatea de a face față situației cu câștigurile de capital care au dus la Uh, care au dus la creșterea prețurilor activelor. Așadar, au trebuit să își uh, ajusteze politicile și promisiunile de dobânzi pentru a rămâne viabili într-această situație de scădere a dobânzilor. Din partea socialiștilor și democraților, acum Constas Navridis. Voi vorbi și eu în limba greacă. Trei întrebări rapide, dacă îmi dați voie. Uniunea piețelor de capital. În termeni foarte concreți, două lucruri. Este vorba de 13 de miliarde de euro în conturile de economii. În al doilea rând, avem o piață fragmentată. Cu toții suntem de acord. Care credeți, ce credeți că ne poate ajuta în termeni tehnici, nu politici, pentru a uh, opri această fugă a capitalului dinspre statele din periferie? Ce se poate face pentru a îmbunătăți echilibrul macroeconomic? Se poate face acest lucru prin costul capitalului Și în al doilea rând, Banca Centrală Europeană ar putea, dacă ar dori, să transforme ELA, asistența cu lichiditate de urgență, în obligațiuni pe termen lung. Aveți în vedere o asemenea soluție în cazul unei bănci care nu poate să fie 100% capitalizată? recapitalizate. În al doilea rând, ceea ce privește situația din Cipru, acum câteva zile în Cipru am adoptat ultima legislație legată de solvabilitate. Eh, cum diferă acest lucru de facilitarea cantitativă? Vă mulțumesc pentru întrebări în ceea ce privește fuga de capitaluri. După cum știți, Uniunea Europeană se bazează pe anumite libertăți și una dintre aceste libertăți este libera circulație a capitalului. Așadar, în acest sens, orice limită sau orice, și orice control poate să fie, uh, poate să apară doar într-o situație excepțională și temporară, cum ar fi cazul, cum a fost cazul Ciprului. În al doilea rând, cetățenii și uh, companiile sunt libere să uh, își distribuie capitalul oriunde doresc. Atunci când există o fugă a capitalurilor, acest lucru uh, este în urma unei analize că există un anumit risc care creează Uh, un stimulent pentru a-și uh, scoate capitalul în afara statului respectiv. Deci dacă vreți o explicație a motivului pentru care Grecia registrează ieșiri de capital din decembrie, acest lucru ține de situația internă și de politicile din Grecia, pentru că nu există nicio altă explicație și da, uh, Grecia până acum nu a reușit să ajungă la un acord cu celelalte state membre. Acest lucru creează incertitudine, ceea ce duce la aceste fluxuri externe. Singurul, singura modalitate de a remedia acest lucru este un acord cu celelalte state membre. În ceea ce privește conversia asistenței de lichiditate de urgență în obligațiuni pe termen lung, acest lucru este în afara regulilor existente. Vă mulțumesc. Ultima intervenție este a lui Thomas Mann din partea PP. Mulțumesc foarte mult, domnule Constanțiu. Aș vrea să mai uh, vorbesc o dată despre dobânzile scăzute pe care le avem în momentul de față. Cei care sunt investitori, cei care sunt uh, datornici uh, se bucură de acest lucru, dar nu pe toți ceilalți, se bucur, ceilalți nu se bucură. După cum știți, în Germania avem o pierdere, de exemplu, la cei care au depozite de 190 de miliarde de euro nu putem să luăm acest lucru la cunoștință fără să-l comentăm. Silvi Gular a spus pe bună dreptate care este situația asiguratorilor, de exemplu, pentru asigurările de viață și a spus și câte ceva despre acest lucru, dar eu mă gândesc aici și la casele de pensii. Am dat, am, ne-am luat angajamente de 3 până la 5%. Aceasta este o garanție, o garanție care este o măsură de creare de încredere și nu este un domeniu cu care se poate jongla. Ați recomandat să, adoptăm, să adaptăm lucrurile. Poate pentru viitor funcționează, dar ce facem cu acele angajamente pe care le-am luat până acum? Pe lângă pensiile ocupaționale și finanțarea prin aceste case, trebuie să ne gândim și la, de exemplu, pensiile private. Cum putem să le spunem oamenilor în uh, acest timp, aceste timpuri că uh, în continuare depozitele lor sunt garantate. Nu este vorba aici numai de o chestiune neapărat financiară. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. O să încep prin a vă menționa un text care a fost uh, publicat în buletinul economic al BCE, buletinul german, acum câteva luni, unde se arăta, de exemplu, că, de fapt, în termeni reali, ceea ce contează este inflația și ratele dobânzilor uh, la, uh, sunt în momentul de față în Germania la același nivel la care erau și în 2006 și 2007. Apoi, uh, rata dobânzii pentru uh, depozite era de 2,6, dar și inflația era de 2,6, deci, de fapt, uh, o diferență de 0. Acum, inflația în Germania este de 0,5% și depozitele sunt de aceea legate de această inflație foarte scăzută. Însă, în mod real, uh, de fapt, este, acest raport este de zero în continuare. Oamenii însă gândesc mai degrabă în cifre nominale, au tot felul de iluzii monetare. Însă, dumneavoastră, ca și german, cred că înțelegeți mai bine decât uh, alții această problemă din cauza culturii pe care o aveți în Germania. Ce, uh, de ce inflația este importantă pentru puterea de cumpărare reală, de exemplu? Știți foarte bine de ce este așa. Rata dobânzii este scăzută pentru că inflația este și ea foarte scăzută și noi, cu politicile noastre, încercăm să creștem inflația la nivelul normal. Și când se întâmplă acest lucru, atunci rata dobânzii crește și ea automat. Și dacă vom avea o redresare sustenabilă a economiei, acesta va deveni pozitiv în termeni reale, așa cum a fost în trecut. Deci ne aflăm în momentul de față într-o situație temporară și politicile noastre încearcă să facă exact acest lucru, să corecteze situația existentă. Nu există nicio altă posibilitate de a ne întoarce la un moment când lucrurile sigur erau mult mai normale decât sunt acum, dar nici nu putem spune că ceea ce facem acum este explicația pentru situația aceasta. Noi nu am provocat inflația atât de scăzută pe care o avem acum și nu numai petrolul este de vină aici, dacă excludem totuși petrolul, avem o inflație de 0,6% care este deja foarte scăzut față de mandatul nostru, de exemplu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! domnule vicepreședinte al BCE, domnule Constanțio, pentru acest schimb de opinii. Vă mulțumesc pentru înțelegere că a trebuit să mergem atât de repede prin acest program, pentru că altfel n-ar fi vorbit toată lumea. Mulțumesc pentru înțelegerea vorbitorilor, pentru că ați acceptat să vorbiți unul după celălalt. Într-adevăr, la 16.45 am încheiat după program, pentru ca să ajungem la vot, așa încât după aceea la 17 să avem ședința comună cu Comisia pentru Bugete, chiar la 17, după cum am prevăzut. Și acum, pentru vot, o să dau președinția domnului Ferber. Și mulțumesc încă o dată domnului Constanțiu, mulțumesc că ați fost la dispoziția noastră. Mulțumim. Ia, ia, ia. Hast du gut gemacht, du bist nur nicht abstimmen, habe ich gehört. Grüß <laughs> dich. Ich habe nur geklopft. Dragi colegi, trecem acum la punctul de pe ordinea de zi cu numărul 4 și aș vrea să vă rog să vă luați cardul de vot. Ați uh, introdus cartela în consolă. Madame Berez, vă rog să vă așezați ca să puteți vota. Dann darf ich zunächst mal eine kurze Aș vrea să facem un vot de test în primul rând pentru ca să constatăm dacă toată lumea este gata. Se deschide votul test. Wir sind immer noch in der Testabstimmung, haben alle în continuare deschis votul de test. A votat toată lumea. Văd că mai e loc să mai voteze și alții. Toți uh, deținătorii mândri ai unei cartele de vot au votat, spune președintele. Bun, atunci închidem votul și văd că toate grupurile au votat. Și deci trecem la vot. Votul uh, pe raportul colegului Costas Mavrides. Aș vrea să vă întreb cine este pentru acum. La compromisul A, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Compromisul B, avem uh, un amendament oral din partea verzilor aici, pe care îl aveți în față. Votăm mai întâi uh, amendamentul oral din partea verzilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă și acum întregul compromis B cu amendamentul oral astfel modificat, așadar cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm acest uh, amendament. Deci votăm din nou amendamentul 25. S-a deschis votul. A votat toată lumea și se închide votul. Se adoptă. Suficientă majoritate. Compromisul C, mi s-a spus aici că avem din partea PPE un amendament, o cerere de vot uh, separat. Dacă este corect, cum am înțeles eu, scrie acest lucru la toată lumea în lista de vot? Puteți să propuneți, vă rog, cineva de la PPE cum să separăm acest vot? Mulțumesc. Domnule Balț, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Noi am fi vrut la aliniatul 3 să a, scoatem cuvintele labor intensive și să avem un vot uh, separat pe acestea. La fel am discutat și cu uh, raportorul din umbră de la grupul nostru. Sunteți de acord? E vorba de labor intensive, care trebuie votate separat. Haideți să votăm, deci, compromisul C, fără cuvintele labor intensive. Cine este pentru acesta, fără labor intensive înăuntru, vă rog să ridicați mâna. Vre, aveți o obiecție? Da. Eu am verificat cu angajații mei, cu colaboratorii mei, nu am avut nicio informație înainte, nu am uh, discutat, nu putem accepta acest amendament oral. Deci S și D nu este de acord, deci peste 4-5 membri, așadar tot amendamentul este respins și deci trebuie să votăm compromisul C în totalitatea sa, cine este pentru, împotrivă, Also, die Prozedur wäre relativ... Procedura e destul de simplă. Începem să votăm compromisul fără labor intensiv în el și după aceea votăm labor intensiv separat. Deci, după părerea dumneavoastră, trebuie să votăm de două ori cu plus, nu? If I would be a socialist, what will never happen. Dacă aș fi socialist, ceea ce nu se va întâmpla niciodată însă. Eh? Hello, okay. Bun. Da, vă rog. Domnule președinte, nu avem nicio informație, spre domnul Lucă, despre această schimbare. Nu știm ce se întâmplă dacă se taie cuvintele labor intensiv, ce se întâmplă dacă rămân, cum arată schimbat. Deci e vorba de o procedură. Nu merge procedura aceasta, trebuie anunțată dinainte. Nu putem acum deodată la anumite pasaje din text să scoatem câteva cuvinte și să votăm uh, separat numai pentru că vor uh, unii. Nu cred că deputații înțeleg ce se întâmplă. Nu sunt de acord cu această procedură. Mulțumesc. Stimate coleg, spune președintele, textul îl aveți în față, nu? Trebuie doar să vă uitați pe lista de vot și veți uh, găsi acest text, aveți textele de compromis acolo formulate și dacă găsiți compromisul C, veți constata acolo că există cuvântul în engleză labor intensive. Și e vorba deci de faptul că la alegerea proiectelor, mai ales uh, să fie favorizate proiectele care uh, implică foarte multă activitate și muncă. Se propune deci să se scoată aceste cuvinte pentru ca să nu se dea recomandări față de BEI în ceea ce privește conținutul. E vorba de o procedură legitimă pentru că nu e vorba de un amendament oral, ci e vorba de un vot pe părți, așa cum um, este cererea colegului nostru. Deci, cred că este în regulă. Compromisul C, fără cuvintele labor intensive, cine este pentru, Socialiștii ar trebui să fie pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Așa, dar acum votăm cele două cuvinte, labor intensive. Cine dorește să le scoată, trebuie să voteze împotrivă. Deci acum, cine dorește să rămână aceste cuvinte înăuntrul formulării, deci să ridice mâna acum. Împotrivă, cine este împotrivă? Haideți să verificăm înainte să vedem și care sunt abținerile. Votăm cele două cuvinte labor intensive la compromisul C. S-a deschis votul. Vă rog, văd că numai uh, oamenii de la Econ trebuie, deci numai cei de la Econ trebuie să vor voteze acum, că n-am început încă votul comun. S-au eliminat aceste cuvinte, așadar trecem la amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Amendamentul 34, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 34 se verifică. Se deschide votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul. Amendamentul este adoptat. Amendamentul 35 acum, pe două părți. Cine este pentru prima parte, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, acum cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul D acum, fără amendamente orale sau voturi pe părți. Cine este pentru compromisul D, vă rog să ridicați mâna. Cine împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 până la 54, care sunt identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm. Deci 50 până la 54 se deschide votul. O persoană de la PPM Plus. Acum e bine. Se închide votul. Și se respinge acest amendament. Acum votăm amendamentul 55. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul 58, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se verifică 57 acum, s-a deschis votul. A votat toată lumea, o persoană de la PP în plus. S-a închis votul. Respins. Foarte bine. Acum 56. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 56 se verifică. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Atunci cade totul acum până la 59. Cine este pentru 59? Nu, nu trebuie să-l votăm, de fapt e lingvistic, deci cade și acesta. Amendamentul 60 pe două părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60. Partea a doua. Acum uh, se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă.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 Se adoptă. Compromisul E. Acum, fără nimic, cine-i pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum uh, facem votul final pe această rezoluție. Vă rog să votați cu apel nominal. Nu fără apel nominal. Atunci doar electronic. Vă rog. S-a deschis votul. și se modifică astfel rezoluția. A votat toată lumea? Da, dacă da, se închide votul și se respinge această rezoluție. Acum trecem la următorul vot. What double check? Uh, it's abgelehnt, very clear. Dann kommen wir ganz kurz noch. Avem un vot da, deci nu avem o poziție a Econ, ca să vă traduc. E foarte simplu, nu avem o poziție comună. Foarte rapid, raportul Baie, avem doar un vot. Și anume, examinarea și adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură. E vorba de regulamentul privind statisticile europene. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Trebuie să-l votăm electronic? Bun, ni se recomandă să votăm electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Și se adoptă cu 51 pentru și 8 abțineri. Felicitări și aici se încheie reuniunea ECON.